propunerile de rezoluție. Acum trebuie să fac uh, o comunicare. Este vorba despre o modificare a ordinii de zi. Conform uh, articolului 140 aliniatul 2 din uh, regulile de procedură se propune următoarea modificare a ordinii de zi. Mâine, joi, după amiază, este prevăzută o dezbatere cu, pe tema, sau pornind de la articolul 122, o dezbatere privind uh, situația din Egipt. Această dezbatere este eliminată de pe ordinea de zi. Există comentarii? Nu. Văd că nu. Prin urmare, această modificare este adoptată. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și iată avem de-a face